So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, cei care doresc să părăsească sala sunt invitați să o facă. Hey, Nacho, can you go outside? Nacho, te rog să ieși din sală. Nu încep ședința până când nu se așează lumea. Asta se aplică și colegii la Lond, dacă nu se supără. Bun, suntem un pic în întârziere. Îi urez bun venit lui Colin și Cluna, care este director executiv adjunct al SEAE pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. L-am uh, invitat deoarece dorim să avem un schimb de opinii ca să evaluăm poziția comunității internaționale, internaționale vis-a-vis -vis de Siria și să vedem ce rol mai poate să joace Uniunea Europeană în um, progresarea procesului de la Geneva, în așa fel încât să sprijinim procesul democratic în Siria. Domnule și clona de observații din partea mea. În primul rând, câteva state arabe și-au redeschis ambasadele în Damasc și regimul Assad, în mod clar, încearcă să normalizeze relații diplomatice și să obțină recunoaștere de plină. Liga Arabă s-ar putea să hotărască să readmite Siria în rândul său. Și de observație, ONU a numit un nou trimis special pentru Siria în această perioadă în care există din ce în ce mai multă dezamăgire, inclusiv în acest Parlament, vis-a-vis -vis de procesul de la Geneva și capacitatea sa de a obține uh, angajamente ferme din partea regimului Assad în favoarea unui proces democratic, așa cum trebuie. În tot acest timp, situația de securitate din Siria este din ce în ce mai precară și din ce în ce mai multe miliții uh, sprijinite de Iran uh, se raportează că uh, avansează în Siria. Și în, pe scurt aș dori să vă întreb ce mai se poate face cu regimul de la Geneva, cu procesul de la Geneva, cum poate fi acesta reformat și cum putem implica mai mult Liga Arabă și să îi um, determinăm să aplice mai multe condiționalități asupra Siriei. Uh, a treia conferință de la Bruxelles, ce rol va avea în definirea politicilor uh, europene vis-a-vis -vis de Siria și de la cine mai putem aștepta la cine mai putem aștepta din partea Ligii Arabe? Acestea sunt întrebările mele, vă rog contul. Mulțumesc pentru această oportunitate de a face un schimb de opinii cu Comisia AFET. Îmi dau seama că suntem în întârziere, de aceea voi încerca să fiu cât mai succint toate că subiectul Siria nu este unul care poate fi abordat întotdeauna în mod succint. Voi încerca să am o intervenție în trei părți. În primul rând vreau să vă prezint o actualizare a situației de pe teren. În al doilea rând vreau să vă spun câteva lucruri despre politica europeană și poziții din, um, de pe internațională și în ultimul rând vreau să vă spun câteva lucruri despre pregătirile pentru cea de-a treia conferință de la Bruxelles cu privire la Siria. Situația pe teren. Sunt mulți oameni care caracterizează situația din Siria drept una care revine la normal. Poate că e adevărat că sunt mai puține lupte propriu-zise care au loc pe teritoriul sirian decât în trecut. În bine, cu toate acestea, interpretarea noastră este următoarea. Situația este departe de a fi normală. Un event recent care a avut un impact mare pe teren este faptul că SUA a anunțat că își va retrage forțele din nord-estul Siriei. Încă nu este foarte clar în ce măsură și conform cărui calendar se va realiza această retragere. Însă efectul deciziei deja se resimte pe teren foarte tare. În primul rând, forțele kurde, care erau sprijinite de SUA, s-au trezit într-o situație în care a trebuit să-și reevalueze pozițiile. Una dintre măsurile luate de ei a fost aceea de a relua dialogul cu regimul. Până în punctul respectiv, regimul era inamicul numărul unu al curzilor. Bineînțeles, situația aceasta a dus și la o revigorare a forțelor extremiste, mai ales ISIS. Nu putem uh, preconiza că vom reveni la situația în care exista așa zisul stat islamic, care acoperea o bună parte a teritoriului sirian. Dar totuși există indicii cum că grupurile extremiste sunt mai puternice și recuperează anumite poziții pe teren. În cantitate, consolidată de decizia americanilor, este regimul Assad, pentru că acum se află în următoarea situație – lor de pe teren, curzii, au trebuit să redeschide dialogul. De asemenea, regimul din Damasc constată că nu mai există situația în care trupele americane de pe, teren, de pe teren vor putea să aibă reacții imediate. Iar acest lucru, în mod clar, a consolidat poziția regimului și poziția celor care sprijină regimul Rusia și Iran. dar nu este foarte clar cum va avea loc această retragere a forțelor americane. Sperăm că săptămâna viitoare vor apărea informații noi. Va avea loc o întâlnire a Coaliției Internaționale împotriva Daesh la Washington. La această coaliție, Uniunea Europeană, în această coaliție, Uniunea Europeană a jucat un rol important și activ. De fapt, noi am lucrat la o serie de măsuri, un pachet de măsuri, care să fie prezentat la următoarea întâlnire a coaliției anti-ISIS. Dar, bineînțeles, punerea în aplicare acestui pachet de măsuri depinde foarte mult și de capacitatea noastră de a avea parteneri pe teren, în speță SUA, care ne-ar fi furnizat uh, o oarecare acoperire, care ne-ar fi ajutat să furnizăm aceste măsuri. Dar acum există mari semne de întrebare vis-a-vis -vis de aceste măsuri. V-am spus că se luptă mult mai puțin, însă situația pe plan umanitar în Siria este foarte fragilă, la fel de fragilă ca înainte. Este adevărat că am reușit să evităm o criză masivă în orașul Idlib și în jurul său, în baza înțelegerilor dintre Turcia și Rusia. Dar cred că și uh, UE și statele membre UE pot să își asume oarecare răspundere în acest rezultat. Criza umanitară la care am făcut referire a fost evitată, dar riscul deteriorării situației este în continuare prezent. Domnule președinte, ați spus că există o un deziderat de normalizare, mai ales în rândul statelor arabe care s-au deschid ambasadele. Într-adevăr, așa stau lucrurile. La Damasc au fost deschise mai multe ambasade din partea anumitor state din Liga Arabă, mai multe linii aeriene arabe și-au reluat zborurile către Damasc și din Damasc au loc întâlniri, de exemplu, Săptămâna trecută a avut loc în Dubai un forum economic Siria, Emiratele Arabe Unite. Toate aceste evenimente uh, indică o normalizare treptată a relațiilor. Dar noi am spus foarte răspicat, și aici suntem pe aceeași lungime lungă cu SUA, am spus foarte răspicat că această normalizare noi considerăm că este inoportună. În primul rând, regimul nu a făcut nimic pentru a merita recunoașterea care este acordată, nu a făcut niciun fel de concesie, nu a dialogat nicicum cu comunitatea internațională și nu a dat niciun indiciu cum că dorește să poarte acest dialog. Normalizarea de obicei este un, uh, o recompensă, dar aici noi nu am primit nimic în schimb. Vom continua să batem monedă pe acest mesaj, dar la urma urmei este la latitudinea statelor membre, statelor uh, arabe, îmi cer scuze, să-și hotărească propria atitudine față de Siria și este la latitudinea lor să hotărească dacă vor să admită Siria în Liga Arabă. La ora actuală, pregătim o întâlnire ministerială împreună cu Liga Arabă, care avea, va avea loc luni la Bruxelles. Ne pregătim și pentru un summit care va avea loc în Egipt la sfârșitul lui februarie. Și tema aceasta este una dintre principalele chestiuni pe care dorim să dialogăm cu partenerii noștri arabi. În ciuda diverselor provocări și diverselor evenimente de pe teren, poziția europeană este în continuare una puternică, una principială, dar ea se bazează și pe considerente politice. Pe de o parte, noi nu dorim să normalizăm relațiile în această etapă și nu dorim să începem reconstrucția până în momentul în care s-a demarat un proces politic credibil la Geneva, în contextul rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. Și în al treilea rând, ne interesează chestiunea returnărilor. Returnările refugiaților sunt o chestiune controversată. Mulți dintre noi suntem de acord că am preferat ca refugiații să se întoarcă acasă și și refugiații își doresc să se întoarcă acasă. Dar Întoarcerea aceasta, returnarea aceasta trebuie să se desfășoare în contextul corect și oportun. Trebuie să fie o returnare sigură, demnă și voluntară. Acestea sunt linii directoare ONU care specifică exact cum ar trebui să se desfășoare returnările. Mai mulți actori ne spun că... Adică în momentul în care mai mulți actori ne vor spune că actori în momentul în care mai mulți actori ne spun că condițiile de pe teren în Siria sunt adecvate pentru reîntoarcerea refugiaților, noi întotdeauna le cerem să ne dovedească acest lucru. Vedem în mai multe ori uh, că s-au luat decizii din partea regimului pentru a, de... pentru a confisca bunurile refugiaților. Și cei care s-au întors acasă au fost intimidați sau au fost uh, discriminați. Toate aceste lucruri luate împreună nu ne permit să fim convinși de faptul că condițiile pentru returnare sunt îndeplinite și sunt în regulă. So, Ne menținem poziția, cea care a fost adoptată la Consiliul de Afaceri Externe în aprilie 2018. De atunci am avut discuții diferite cu statele membre Pozițiile acestea au fost reiterate. Va mai fi o discuție mai târziu săptămâna aceasta, când va fi o reuniune informală a ministrilor de afaceri externe. Și nu credem că e vreun motiv să adaptăm poziția aceasta deocamdată. a sfârșit, câte ceva despre conferința Brussels 3, căci am hotărât că este oportun să avem într-adevăr această conferință și să invităm aceiași participanți ca în trecut. Vrem să ne concentrăm pe aspectul politic, să oferim spațiu procesului ONU, să ne axăm pe aspectul umanitar, cu promisiunea față de un sistem de refugiați în Siria și în afară, în țările gazdă, să contribuim de asemenea la consolidarea comunităților gazdă. Ne axăm în special pe societatea civilă, va fi o zi de dialog după reuniunea ministerială, se va pune accentul pe societatea civilă și vrem mai ales să ne axăm pe rolul femeilor. Acestea fiind spuse, mă opresc aici. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Șicluna! Mulțumim pentru remarcele introductive. Trecem acum la schimbul de opinii și sunt trei colegi care și-au manifestat interesul să vorbească, domnul Parniu, doamna Lochpiller și doamna Valero doamna Lalond și o să mă pun și eu pe lista vorbitorilor, după care o închidem, un minut și jumătate fiecare și începe domnul Parniu. <coughs> Euh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun că prezentarea dumneavoastră ne arată că ne aflăm într-o situație care continuă să fie dificilă Înainte am avut probleme în principal pe plan militar, dar acum pe plan politic în continuare problemele persistă. Și vreau să revin la un subiect pe care nu l-ați menționat, situația curzilor din Siria. Curzii din unitățile de protecție a, de protejare a poporului. Ei au fost unii dintre cei mai puternici aliați de noștri pe teren, după cum știți, împotriva ISIS. Dar se pare că după anunțul americanilor de a se retrage și în fața acțiunilor turcilor, se pare că situația curților a rămas între paranteze. Dar să nu uităm că există poziții curde care, îi, uh, care se află între ruși și între turci și există chiar uh, situația acestui protectorat curd în Siria, care este în uh, conflict cu forțele militare siriene continentul nostru trebuie să se gândească și la soarta curzilor. Domnul Macron i-a cerut deja domnului președinte Erdogan să asigure sigura, securitatea curzilor sirieni. Dar domnul Erdogan, oare este cineva în care să avem încredere? Mare întrebare. Cum poate, cu ce rol poate să joace Europa în această situație nouă, în această etapă nouă, mai politică, pentru a apăra securitatea cursilor. Vă mulțumesc! Doamna Lalond. Merci, monsieur director. Mulțumesc. Eu am o întrebare. Ce părere aveți despre soarta orașului Idlib, având în vedere că acest oraș a fost luat de către grupurile cele mai extremiste? de către al lui Strap. Deci aș dori să vă întreb ce părere aveți despre situația în viitor în Idlib. Credeți că totuși Europa ar trebui să uh, redeschidă contactul cu regimul Assad doar ca să prevină reîntoarcerea tuturor jihadiștilor care sunt uh, în uh, închisorile curzilor? Știm că acum curzii au redeschis dialogul cu regimul Assad deci în închisori și poate chiar și în închisorile din Asad, lui Assad. Reîntorcerea jihadiștilor este o mare peri, un mare pericol pentru Uniunea Europeană. Sunt câteva mii de astfel de jihadiști. Oare, că, oare Europa nu se expune unui pericol foarte grav dacă se reîntorc acești oameni? Mulțumim, doamna Lochpiller. Mulțumesc, eu am trei întrebări. La ultima conferință a donatorilor au fost angajamente pentru 3,5 miliarde de euro. Credeți că se vor face promisiuni similare în acest an? De asemenea, ați mai subliniat că Uniunea Europeană are o poziție foarte clară. Poate exista doar ajutor de reconstrucție în Siria în momentul în care va exista o tranziție politică în adevăratul sens al cuvântului acolo. În ceea ce privește munca în teritoriu, putem face o distinție între ajutor de infrastructură și ajutor umanitar și ajutor de reconstrucție? Și ultima întrebare, ce se întâmplă cu asumarea răspunderii față de crimele de război? Cum să facem în așa fel încât statele membre să depună mai multe eforturi pentru ca uh, să fie aduși în instanță criminalii de război? Mulțumim! Doamna Valero Mulțumesc! Am discutat săptămâna aceasta la Comisia Sede despre Siria. Înainte de Crăciun, împreună cu un coleg de la Sede, am fost în Turcia, am fost la Ministerul de Apărare, am vorbit cu multe persoane, am discutat și cu rebelii din Siria și pentru noi a fost foarte clar ce vrea Erdogan. Eradicarea teroriștilor. Adică, el vrea să meargă în partea de nord a Kurdistanului sau a Siriei pentru a eradica PKK și pe toți cei care sunt acolo și au luptat până acum. Aș vrea deci să știu ce are de spus Uniunea Europeană pe acest subiect. N-am auzit foarte multe. Noi n-am uh, condamnat invazia la FIM, am fost uh, tăcuți și deci mă interesează un pic ce crede Uniunea Europeană despre acea zonă tampon pe care vrea să o construiască Erdogan. Dacă nu poate să ocupe tot Kurdistanul, atunci el vrea măcar o zonă tampon. De asemenea, ați spus că Daesh capătă forță. Da, a apărut asta și la audierea de săptămâna trecută. Câștigătorul cel mai mare este Daesh la ora actuală și Daesh își consolidează rândurile. Doamna Lalonde s-a referit la luptătorii străini pe care au curzi în închisori, dar mai sunt și alți cetățeni europeni în Daesh. Mă refer, de exemplu, la copii. Foarte mulți copii din Europa trăiau acolo. Ce să facem ca să-i salvăm pe aceștia și să-i aducem înapoi? Deci ce poate Europa să facă pentru toți acei copii care sunt acolo? Mulțumim, doamnă Valero. Acum intervenția mea, domnule Cicluna, am o întrebare foarte specifică. Colegii noștri din Georgia m-au abordat în acest weekend și au manifestat îngrijorarea față de recunoașterea de către Siria a celor două teritorii ocupate de Rusia, Osetia de Sud și Abhazia. Ce face SAE cu privire la politica de nerecunoaștere a Siriei? S-a cerut regimului Assad uh, să țină cont de asta în discuțiile cu Damascul? Uh, thank you very much for, for your questions. Um, I'll, I will try to Mulțumesc, voi încerca să răspund cât mai exhaustiv. Unele întrebări sunt, unele, sunt întrebări pe care ni le punem noi înșine. Am, ne-am dorit să avem uh, răspunsuri comprehensive. Mă voi strădui astăzi aici. În ceea ce privește pe curzi, în termeni ampli, au fost, uh, de fapt, două întrebări care s-au referit la diferite aspecte legate de curzi. Odată, Îngrijorarea noastră principală a fost despre protejarea civililor curzi. În interacțiunea cu toți actorii vizați, am spus că, întâi și întâi, trebuie să ne concentrăm pe protejarea civililor. Unii actori sunt uh, mai îngrijorați, uh, de exemplu, de, către, de alte categorii ale populației curde și nu se face niciun secret despre cum se dorește punerea problemei, exact cum ați spus dumneavoastră. Sunt numeroase și variate pozițiile statelor și Iată cum cred eu că reușim să găsim un numitor comun. Trebuie să ne angajăm cu diferiți actori, în special cu Turcia, pentru a ne asigura că nu există acțiuni unilaterale mai ales acțiuni unilaterale care să impacteze situația umanitară din teritoriu. În ceea ce privește zona tampon, iată un comentariu mai degrabă personal. Pentru mine, zona aceea propusă de Turcia este ca și cum ar, s-ar propune zonele de, um, de escaladare a conflictelor Uh, propuse de Rusia cu Siria și am văzut cu ce rezultat. Tactica a fost mai degrabă inversă, să se facă, să se exacerbeze conflictul într-atât încât să nu mai existe o cale de întoarcere. Și apoi lucrurile să scadă în mod uh, natural. Eu unul sper să nu aibă aceeași uh, soartă zona de frontieră, locuită acum de populația kurdă. V-ați referit la Idlib. Și da, este o zonă cucerită de Al-Nusra. A trebuit să oprim diferite programe care erau în desfășurare acolo. Erau consilieri locali care activau acolo și mulți dintre ei au fost înlăturați și înlocuiți de sipa, sipa, simpatizanții al nostru. La cum arată lucrurile acum, mie mi se pare că situația nu este deloc durabilă. Se întâmplă multe lucruri în nord. Regimul Assad se va focusa probabil pe Idlib, va încerca să preia controlul asupra acestei uh, zone nu cred că va fi însă foarte greu pentru uh, acest regim să facă asta. A fost și o întrebare despre contactele pe care le avem cu regimul Assad despre jihadiști. Nu cred că este apetență pentru acest subiect, mai ales că, la începutul conflictului, chiar Assad a fost cel care a eliberat un număr de jihadiști din închisorile sale, contribuind astfel la această situație. Acum, despre conferința de la Bruxelles și despre promisiunile și angajamentele care se vor face. Sperăm să fie promisiuni chiar mai mari, pentru că nevoile de la fața locului nu se diminuează, ba din potrivă, ele cresc. Sperăm așadar că la această conferință internațională a donatorilor să fie sporite sumele comparativ cu anul trecut. Pe bună dreptate ați spus că e și o zonă gri între asistența umanitară și anumite proiecte sau ajutoare de reconstrucție. Dar avem colegi care se ocupă de asistența umanitară și ei sunt foarte prudenți în modul în care își organizează munca din acest punct de vedere. Și E clar, prioritatea este ajutorul umanitar de urgență în Siria la ora actuală. S-a menționat asumarea răspunderii. Da, iată, va fi un subiect care va fi discutat la cea de-a treia conferință de la Bruxelles. S-a întâmplat și în trecut, au fost uh, evenimente adiacente care au uh, ilustrat problema asumării răspunderii. Ați întrebat despre Daesh, cetățeni europeni și mai ales copiii. Este, în esență, o competență a statelor membre. Fiecare trebuie să se ocupe de proprii cetățeni. Credem însă că, mai ales în cazul copiilor, ei mai pot fi ajutați și se poate oferi asistență pentru ca aceștia să fie reintegrați într-o societate europeană în condiții normale, ajutându-i astfel să depășească episoadele traumatice prin care au trecut, trăind în Siria, în zonele acaparate de Daesh. Dar asta se întâmplă la nivel individual, la nivelul statelor membre. Nu în ultimul rând, ce se întâmplă cu recunoașterea de către Siria a Abhaziei și Oseției de Sud. Am fost abordați de georgieni, contactul cu guvernul sirian este la un nivel mai redus, dar am uh, făcut comunicările necesare spunând că nu ni se pare de bun augur să se facă această recunoaștere de către Siria. Mulțumesc! Grație, cum, spune, cum se spune în Malta. Mult succes, mult noroc la următoarea conferință de la Bruxelles pe care o veți organiza. Am participat chiar eu la ultima conferință și am văzut ce eforturi extraordinare sunt uh, întreprinse la nivelul înalte reprezentante pe acest subiect. Dragi colegi, putem să trecem direct la subiectul 5, dacă a sosit Joao Vale de Almeida, dacă așteaptă afară. Să verifice cineva, vă rog. Where is he? Item number five. Subiectul 5. Urăm bun venit uh, domnului ambasador Joao Vale de Almeida, șeful delegației noastre la ONU în New York. Bine ați venit! E minunat că sunteți astăzi încă o dată alături de noi la comisia noastră. La început, uh, nu vreau să lungesc vorba, dar vreau să vă mulțumesc personal pentru organizarea unei delegații minunate pentru membrii AFET la New York în octombrie trecut. Am considerat că a fost o vizită de succes, mai ales că am avut o conversație de o oră și cu Antonio Gutierrez. Ca un follow-up direct, și cred că ați fost informați, l-am invitat pe noul președinte al uh, adunării generale ONU, doamna Maria Garcia Espinosa, va veni aici uh, pe 4 martie. De ce l-am invitat pe Joao Vale de Almeida încă o dată la noi? Fiindcă vrem să ne prezentați uh, situația la ONU, care sunt prioritățile UE. Fără a lungi vorba, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule McAllister. Domnule președinte, Stimați eurodeputați, stimați membri ai stafului Parlamentului, e o plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Mi-am, îmi propusesem în urmă cu patru ani să vin anual la dumneavoastră, de asemenea să vă și găzduiesc la New York, ceea ce s-a întâmplat. N-am mult timp la dispoziție, târziu în această după-amiază. În stilul telegrafic o să fac câteva observații introductive, după care, desigur, aștept cu mare interes un schimb uh, animat de idei cu dumneavoastră. Aș putea să vă spun numeroase lucruri, încep prin a relua următoarea idee. Astăzi ne aflăm în mijlocul unei discuții ideologice despre multilateralism. E o discuție grea și serioasă, o discuție între cei care cred, pe de o parte, că la nivel global se impun soluții globale, soluțiile globale trebuie să se bazeze pe sisteme multilaterale care să funcționeze pe aceleași reguli, și sunt cei care cred că suveranitatea națională cu puterea statului uh, național ar trebui să primeze într-un mod competitiv. Spunând că soluțiile vin din interacțiunea forțelor care intră în joc. Uniunea Europeană, foarte clar, ține de primul model, cu multilateralismul. Avem uh, un sistem internațional bazat pe reguli, respectând valorile fundamentale, respectând statul de drept și având drept obiectiv cooperarea și nu confruntarea între popoare și națiuni. Această dezbatere a existat dintotdeauna. Acum însă suntem într-un moment deosebit de acut. Și asta din motive arhicunoscute. Iată deci primul mesaj pe care am vrut să vi-l transmit. Nu sunt timpuri normale, sunt timpuri de tranziție, de uh, perturbări, cu impact asupra sistemului multilateral, cu impact asupra muncii mele, de exemplu, din New York. Cum privesc eu ONU astăzi? O organizație în tranziție. Noul secretar general, este primul secretar general cetățean european. Mă bucură chiar că e din țara mea. Oricum, mă bucur că este european în acest post dificil. El a implementat cu sprijinul nostru o reformă ambițioasă, reformă care produce primele efecte. E vorba de implementarea din 2019 a unui număr important de idei, inițiative și concepte. Eu îl susțin pe de întregul pe secretarul general, cred că procesul acesta merge bine, oricum nu este gata, e nevoie de mai multe eforturi, iar secretarul general are nevoie de Uniunea Europeană ca susținător major. Dacă vrem să apărăm multilateralismul, trebuie să îl și reformăm. Și dacă vrem ca ONU să fie centrul multilateralismul eficient, atunci trebuie să adaptăm ONU la noile realități de azi și de mâine. Deci, de aceea, reforma Gutierrez este atât de importantă. Mai este un subiect care va fi în discuție în acest an, și anume finanțarea și bugetarea ONU. Știu că știți, dar țin să menționez încă o dată faptul că Uniunea Europeană răspunde cam de o treime din uh, finanțarea sistemului ONU. Cam 30%, deci, vine de la contribuabilii noștri pe care dumneavoastră îi reprezentați aici în Parlament. Să nu uităm asta. Față de alții, noi plătim la timp, în tranșe complete și niciodată nu fugim din fața angajamentelor financiare. Speranța noastră este ca toți să facă la fel. Dacă ar fi făcut până acum toți la fel, atunci ONU n-ar fi fost în situația dificilă de astăzi. Secretarul general urmă cu două săptămâni ne-a scris tuturor spunând cât de greu este și căuta soluții. Suntem mândri de sprijinul financiar acordat ONU în mod consecvent. Mulțumesc și dumneavoastră în calitate de autoritate bugetară și mulțumesc, desigur, celor 28 de state membre. Uniunea Europeană în cadrul ONU astăzi. Știți bine că eu sunt bucuros, nu am o fire depresivă, îmi păstrez uh, buna dispoziție, dar am și motive să fiu astfel, pentru că ne descurcăm destul de bine. Doresc să vă ofer câteva exemple. Suntem uniți și votăm la fel 93, 94, 95% din cazuri ceea ce este o convergență incredibilă la vot, un tipar pe care îl menținem deja de ani de zile. Există diferențe între noi, dar iată că reușim să ne organizăm în așa fel încât să formulăm poziții comune în majoritatea situațiilor. Este rezultatul unui efort uh, deosebit al echipei mele, dar și al celor 28 de ambasade de la New York. Ne mândrim cu acest lucru. Vă mai dau încă un exemplu ultimul, unul dintre proiectele mele recente. Ce facem la Consiliul de Securitate ONU? Consiliul de Securitate, după cum se știe, are 15 membri, 5 permanenți, 10 aleși. Știți că țările sunt uh, alese pentru cele 10 posturi. Astăzi, 5 din 15 sunt uh, țări europene. Când uh, am ajunsesem eu la New York, ne-am pus problema în felul următor. Cum facem? Lăsăm lucrurile așa cum sunt, cu 2-3 membri, sau maximizăm impactul pe care îl avem la Consiliul de Securitate, coordonându-i mai bine pe cei care sunt acolo? Raportez cu satisfacție faptul că lucrurile merg în direcția cea bună. Astăzi avem un sistem prin care echipa mea face un briefing pe lângă cei cinci membri din Consiliul de Securitate, în așa fel încât ei să se exprime cu accente diferite, desigur, la unison acolo, apărând același mesaj fundamental. Extindem această coordonare și înspre cei care tocmai ce au fost în Consiliul de Securitate și cei care tocmai ce vor intra. De fiecare dată când avem o poziție comună, și asta se întâmplă adesea, pe subiecte relevante, cei opt ambasadori fac o declarație comună. Practic, citesc în fața Consiliului de Securitate ceea ce au avut de transmis. Este un mesaj uh, la unison. Tocmai ce s-a întâmplat cu Venezuela, de exemplu, sâmbătă trecută, iar înainte se întâmplase pe subiectul uh, schimbări climatice, Orientul Mijlociu și așa mai departe. Nu doar eu pot vorbi în numele Uniunii Europene la Consiliul de Securitate când avem o poziție comună, ci și ambasadorii. Ambasadorii iau frâiele în mâini pentru uh, a transmite un mesaj nuanțat, însă fundamental este același mesaj, după care el este transmis și în fața presei, arătând foarte clar că există o poziție comună. Este o evoluție recentă cu care ne mândrim și un lucru care arată pe mai departe că noi contăm poate mai mult decât cred unii și alții. Și mai este un element fundamental. Contăm când suntem uniți. Nu facem nicio diferență, sau mă rog, aproape nicio diferență în momentul în care suntem divizați. Este un mesaj foarte important și mereu îmi place când uh, parlamentarii îl transmit mai departe și știu că o faceți de fiecare dată. Este important de transmis acest mesaj și aici. Contează să apară însă și în uh, dezbaterea publică în avansul alegerilor europene. Și închei cu o observație. Trăim într-o lume în care lucrurile sunt complexe, complicate, dificile de guvernat, amenințările sunt noi Credeam că avem niște aliați pe vecie, dar acum ei uh, ezită pe anumite aspecte și mai ales pe multilateralism. Ca dezbatere importantă în alegerile europene ar trebui să apară și dimensiunea globală a Europei și cât de mult contează ca cetățenii europeni să aibă beneficii în urma faptului că acționăm împreună pe scenă globală, să fie un lucru care să ofere Uh, beneficii fiecărui stat european. Sper ca dezbaterea dinainte de alegeri să nu se concentreze strict pe probleme de politică internă, ci mi-ar plăcea să avem o perspectivă despre rolul global al Europei. Ultima observație despre relația pe care am avut-o noi, cei de la misiunea mea, cu Parlamentul European. A fost o adevărată plăcere să fie un dialog cu dumneavoastră. Au fost, de fapt, mai multe misiuni care au venit uh, la New York și de la alte comisii, au fost uh, delegații tematice și uh, pentru noi toate acestea au fost o prioritate. Ne-am dorit să vă facem un briefing, să vă găzduim, să avem un dialog, să vă întâmpinăm de fiecare dată. Când am fost ambasador la Washington, am avut și plăcerea ca de mai multe ori să fiu vizitat de fostul președinte al acestei comisii, tocmai ce a venit. Domnule Brock, vă menționam, spuneam că am avut uh, plăcerea de a vă primi la Washington de mai multe ori uh, și acum pe domnul McAllister la New York. Cum de altfel am primit multe alte comisii ale Parlamentului. E important să veniți acolo. Puteți rosti lucruri pe care eu nu-mi permit să le rostesc. Puteți uh, aduce o plus valoare mesajului că Europa trebuie să fie un actor global trebuie să respecte și să apere valorile fundamentale și că Europa își dorește să promoveze și să consolideze multilateralismul. Vă mulțumesc! Thank you, Joao. Vă mulțumesc, domnule Joao Vale de Almeda. Avem 35-40 de minute pentru un schimb de opinii. Au cerut cuvântul domnului Salafranca, Cucan și următorii. Daciu Salafranca, Nacio Salafranca, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit uh, prietenului meu și mulțumesc pentru munca pe care a realizat-o în ultimii ani, pentru că statele în fiecare uh, până atunci uh, statele membre ale Uniunii vor votau deseori diferit. Deci acum s-a înregistrat un adevărat progres. Sperăm că ambasadorul nostru la New York uh, poate să ne spună din perspectiva sa, însă dincolo de tema care îl aduce aici, aș dori să mă refer la uh, cea de-a patra revoluție industrială, uh, care generează schimbări foarte sensibile uh, cu politica domnului Trump, cu Brexitul și cu mișcări populiste asemănătoare. Noile tehnologii se vor uh, transforma într-un instrument de consolidare a democrației. În acest sens, este foarte bine să uh, avem o arhitectură globală nouă, o strategie globală nouă și uh, se gând, vă gândiți deja în acest sens uh, la ONU? Mulțumim, Nacio Salafranca. Acum uh, îi dau cuvântul colegului nostru, Freund, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Almeida. Întotdeauna îmi face o plăcere să ne întâlnim, fie că e aici sau la New York. Domnul, vecinul meu, domnul Khan, uh, tocmai a plecat uh, pentru că uh, este pentru prima dată că menționați Brexitul și menționați unitatea membrilor noștri la Consiliul de Securitate al ONU. Ce se va întâmpla am încercat să obținem informații de la dumneavoastră ultima dată când ne-am întâlnit în New York. Ce se va întâmpla dacă Brexitul se va termina fără un acord? Sau contează dacă va exista un acord sau nu? Asta e prima întrebare. A doua întrebare uh, legată de fonduri ați menționat că nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană uh, finanțează o treime din uh, necesitățile financiare ale ONU. Dacă nu mă înșel, Statele Unite contribuie și mai mult. Este corect? Cam, cam aceleași, aceeași sumă. În orice caz, ați auzit recent ceva în legătură cu uh, contribuția uh, Statelor Unite la o reducere sau uh, este vorba de uh, ceea ce se spune de fiecare dată când că ONU ar fi o organizație prea greoaie și costisitoare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Almeida, pentru prezența dumneavoastră la AFET și pentru analiza dumneavoastră. În fiecare an, într-o în a Parlamentului, spunem că uh, recomandăm reforma Consiliului de Securitate. De această dată, în iulie, am uh, spus, am solicitat să se reia eforturile pentru uh, a reforma Consiliului de Securitate prin limitarea uh, dreptului de veto, în special acolo unde există probe în legătură cu crimele de război și crime împotriva umanității. Se pare că dezbaterile pe această reformă sunt încă blocate. Ce credeți că ar ajuta să se, la deblocarea situației actuale în legătură cu uh, criza din Yemen? Am avut o audiere la subcomisia drepturilor omului în legătură cu situația din Yemen și toți experții au solicitat uh, interdicția exportului de arme, inclusiv uh, către Arabia Saudită. Unele state membre au uh, suspendat exporturile de arme către Arabia Saudită. Vedeți din partea dumneavoastră vreo posibilitate de a folosi acest impuls pentru a avea o interdicție mai puternică în legătură cu uh, exporturile de arme către uh, statele uh, implicate în conflictul din Yemen. Helmut Scholz, mulțumesc, domnule ambasador, îmi face mare plăcere să vă văd din nou aici la reuniunea noastră, la Comisia AFET. Ați menționat uh, foarte multe aspecte problematice în ceea ce privește Consiliul de Securitate, însă comparativ cu anul trecut, cum ați uh, caracteriza disponibilitatea Statelor uh, Unite să se implice în sistemul uh, ONU. Întotdeauna există presiuni pentru reducerea angajamentelor Statelor Unite. A doua întrebare. Am discutat deseori despre schimbările climatice, am acordul de la Paris, de la Katowice, acum pentru noi Aceste uh, aspecte sunt foarte importante. Cum se reflectă acest lucru în munca Consiliului de Securitate ONU? Vă mulțumesc încă doi colegi, Edvard Cucan și Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, domnule ambasador Almeida. Vă apreciez competența Uh, acum ceva vreme îi spuneam la revedere lui Stavros, Stavros Stambrinidis, care se îndreaptă spre uh, Washington DC. Întrebarea mea este asemănătoare cu cea a domnului Scholz. Cum ați evalua posibilitatea de a influența politica ONU dat fiindcă este total imprevizibil. Cum vedeți situația în Statele Unite? A doua întrebare legată despre activitățile Rusiei și comportamentul la Consiliul de Securitate. M-ar interesa dacă este posibil, în vreun fel, să contactați sau să încercați să aveți un fel de cooperare cu Rusia sau dacă este total imposibil. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Ana Gomes. În primul rând, aș dori să vă întreb dacă Uniunea Europeană deja are planuri uh, în ceea ce privește Brexitul și în uh, ceea ce privește reforma uh, Consiliului de Securitate. Acest lucru ar putea să înceapă cu noi, Franța și Uniunea Europeană ar putea să uh, fie membri rotativi. A doua întrebare. În lumina dezbaterii foarte dure legate de Venezuela, în urmă cu două zile, unde ne îndeptăm? Un nou război rece sau un război deschis, dat fiind că Rusia a plasat bombardiere cu capacități nucleare în Venezuela. Și unul și drepturile omului. Noi tocmai ne întoarcem dintr-o viziune din uh, Uh, Nicaragua, condusă de Ramon Jauregui, unde reprezentanții în comisii pentru drepturile omului au fost uh, expulzați în momentul în care era nevoie cel mai mare de ei. Nu se vorbește foarte mult dacă nu uh, mergi până acolo, nu îți dai seama cât de scandal, scandalos este ceea ce s-a întâmplat. Ce face ONU în legătură cu uh, Ehm, ehm, încălcările drepturilor omului, ehm, din, de exemplu, din uciderea jurnalistului Casoghi. Există implicații extrem de mari și în această criză între Arabia Saudită și Iran, însă nu se aude foarte mult din partea ONU despre aceste subiecte. Mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră. Uh, dați-mi voie și mie să vă întreb ce se întâmplă la ONU în legătură cu situația din Balcanii Occidentali, în special că acum se întrevede un nou uh, conflict între Serbia și Kosovo și care este părerea în legătură cu acțiunile posibile. Vă mulțumesc uh, și vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Sunt sigur că aveți lucruri mai bune de făcut. Voi încerca să vă răspund. Câteva întrebări au fost comune și voi încerca să le grupez. Vă mulțumesc pentru toate cuvintele pe care le voi împărtăși cu echipa mea. Echipa mea include pe cei 28 de ambasadori ai statelor membre. Lucrăm ca echipă În ceea ce privește Venezuela, nu am participat la discuțiile Consiliului de Securitate, pentru că eram în drum încoace, însă am fost informat suficient pentru a putea spune că a fost o discuție dificilă, nu s-a ajuns la un acord. S-a discutat chiar și subiectul discuției în sine, Uh, am uh, câștigat uh, această discuție pentru că și am avut o dezbatere foarte iluminatoare pentru că secretarul general urmărește acest dosar cu mare atenție și încearcă să găsească o modalitate care să fie convergentă cu poziția Uniunii. Vrem să găsim modalități spre un dialog politic pentru o ieșire din această situație de criză. În mod foarte clar în legătură cu lipsa de legitimitate a președintelui Maduro și susținem orice mecanism constituțional care să permită o ieșire din criză. Ne temem și de potențialul unui derapaj în cadrul acestei situații, care, bineînțeles, va fi în dezavantajul poporului din Venezuela. Și, de a, și în acest sens uh, lucrează Frederica Mogherini în ultimele zile, în ultimele ore. A spus public că a făcut o serie de apeluri către secretarul general, către actorii din regiune pentru a încerca să uh, aibă demersuri care să ducă la o soluție politică la această criză. Însă, bineînțeles, toată lumea este îngrijorată în legătură cu potențialul unei deraieri, unui derapaj. La New York suntem în consultări cu partenerii noștri, însă ne confruntăm și cu un grup de state care consideră acest lucru o ingerință în afacerile interne ale unui stat suveran. Și acest lucru ilustrează dezbaterea la care am făcut referire anterior, că sunt cei care sunt pe partea suveranismului și cei care sunt pe partea multilateralismului. A trebuit să vedem cum evoluează situația Însă noi suntem mobilizați spre găsirea unei soluții pașnice. În ceea ce privește revoluția internațională, revoluția tehnologică, inteligența artificială, cred că uh, suntem foarte conștienți de acest lucru. Pentru a lua, da două exemple, atât uh, secretarul general cât și Frederica Mogherini au uh, înființat grupuri de lucru pentru a discuta aceste aspecte. Sunt compuse din experți și reprezentanți ai societății civile în general și au același obiectiv de a încerca să înțeleagă mai bine potențialul pozitiv al acestei a patra revoluții industriale, dar și primejdiile și capcanele care se ascund în spatele acestor tehnologii. Cred că uh, folosirea în scop militar al, artific- al inteligenței artificiale este uh, un aspect major. Arme care decid singure pe cine să ucidă. Este un lucru care are o dimensiune foarte solidă în domeniul securității, din care nu poate să lipsească implicarea Națiunilor Unite. Văd acest lucru ca o temă majoră care a fost identificată de secretarul general ca o prioritate pentru 2019 și este una și una dintre prioritățile noastre, cele, cel puțin a Frederica Mogherini. În ceea ce privește Brexit, s-au pus sus câteva întrebări nu sunt responsabil cu acest dosar care este suficient de complex și, dos, și așa încât nu mă voi lansa în comentarii care să-mi depășească atribuțiile. Uh, noi urmărim acest dosar cu mare atenție la New York și ne gândim la ce se va întâmpla în ziua ulterioară Brexitului, perioada de tranziție și relația viitoare între Uniunea Europeană și uh, Regatul Unit, Unit post-Brexit. Un lucru care a devenit foarte clar la New York a fost că este greu să ne imaginăm că în ziua de după Brexit, Regatul Unit va avea poziții total opuse celor de astăzi. Și astăzi, în majoritatea cazurilor, au o poziție echivalentă rest celorlalți membri ai uh, Uniunii Europene, nu știu de ce ar uh, lua o poziție divergentă imediat după. Este foarte natural să avem o apărare uh, și cred că va exista o cooperare în, drept, în ceea ce privește drepturile omului Uh, cu Uniunea Europeană. Însă întrebarea este cum ne vom organiza atunci când Regatul Unit nu va mai fi un stat membru al Uniunii, deci va trebui să uh, găsim modalități pentru a avea o colaborare intensă, ținând cont de faptul că nu vor mai fi un stat membru. Întrebarea domnului Freund în legătură cu lipsa unui acord nu vreau să comentez în acest sens, este suficient de complex. Vom vedea când va veni vremea, cum ne vom organiza. Însă este foarte clar că absența unui acord nu este o idee bună. Ieșirea din Uniune fără un acord va face cooperarea mai dificilă decât dacă va exista un acord care este un proiect constructiv care prevede ce se va întâmpla în perioada de tranziție și uh, ieșirea fără un acord va complica lucrurile fără îndoială, însă vom uh, ajunge la această problemă în momentul în care va apărea. Brexit. Uh, în ceea ce privește viitorul Consiliului de Securitate după Brexit, și aici am să mă refer și la reforma Consiliului de Securitate, Statele membre ale Uniunii Europene nu sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește reforma Consiliului de Securitate al ONU și aici nu pot să vă spun de ce sau nu. Nu suntem cu toții 100% de acord. Sunt diverse paradigme, sunt diverse interese și diverse poziții vis-a-vis -vis de această reformă. Când zic reformă, mă refer la fie la extindere, la o schimbare a componenței, și mai departe. Nu am niciun fel de mandat să vă vorbesc despre chestiunile care țin Consiliul de Securitate, deoarece statele membre ale Uniunii Europene au poziții diferite. Ideea restrângerii dreptului de veto în cazurile de genocid a fost discutată. Unele dintre statele noastre membre discută, uh, participă în mod activ la această discuție, ne urmărim aceste discuții, nu avem o poziție paneuropeană pe această temă. La New York, dezbaterile au fost foarte uh, aprinse pe această temă extrem de importantă și pot să spun următoarele. Ca observator pot să văd că există un interes din ce în ce mai mare din partea statelor membre vis-a-vis -vis de această reformă anume. Întrebarea însă este următoarea. Și aici e vorba de o întrebare onestă, intelectuală. Oare putem introduce reforme mici în Consiliul de Securitate fără să repunem uh, în negociere acordul general care guvernează Consiliul de Securitate? Cam aceasta este întrebarea care ar putea să, cu care am putea să ne confruntăm în viitorul apropiat. Îi răspund parțial și doamnei Lochbiller și profit de această ocazie să-i mulțumesc domniei sale și colegilor din uh, grupul de lucru privind ONU. Ați făcut o treabă foarte bună în ultimii ani, am avut mai multe conversații uh, foarte importante și mă bucur de faptul că ați investit atât de multă energie și ați făcut atât de multe eforturi pentru a colabora cu noi și sper că în viitorul Parlament se va duce mai departe această muncă. Sper că membrii viitorului Parlament vor petrece ceva mai mult timp decât alții, analizând situația cu ONU și analizând felul în care poate Uniunea Europeană să contribuie mai bine la ONU. M-ați întrebat ceva legat de Yemen și cineva a spus uh, ceva de avânt, de ce se întâmplă acum, de inerția situației. Există anumite oportunități, există uh, mai multe elemente, inclusiv cazul jurnalistului Khashoggi. Secretarul general dorește să profite de aceste elemente, de aceste oportunități, a luat mai multe inițiative și Consiliul de Securitate la, i-a urmat inițiativa, a trimis o uh, misiune în Yemen cu o dimensiune umanitară foarte mare. A spus că aceasta este prima lor îngrijorare. Aspectele umanitare, catastrofa umanitară care are loc în Yemen. Noi sperăm că toate aceste, tot acest avânt ne va permite să ne îndreptăm înspre un proces politic care va ușura condițiile umanitare în Yemen și va duce, bineînțeles, și la o soluție a situației politice. Fie că e vorba de o interdicție a exportului de arme sau de altceva, nu pot să vă spun pentru că sunt mai multe elemente pe masa de negociere. Domnul Griffiths are sprijinul de plin al adunării generale și Consiliul de Securitate face tot ce îi stă în puteri și secretul general îl sprijină pe domnul Griffiths. Au fost mai multe întrebări vis-a-vis -vis de SUA. M-am ocupat și eu de acest uh, post înainte să mă mut la New York și din cauza faptului că locuiesc în SUA de mai bine de 9 ani, nu am cum să nu comentez pe marginea SUA. Dar bineînțeles acum este domnul Lambrinidis, uh, următorul ambasador. Nu pot să vă comentez decât din perspectiva experienței mele la ONU. Mai multe administrații din SUA mai multe guverne din SUA, a avut abordare cât de cât uh, critică la adresa ONU. În al doilea mandat al domnului Obama a fost oarecum o excepție. Dacă analizați din punct de vedere istoric, SUA a avut întotdeauna o abordare destul de critică, din motive financiare, din motive de principiu, Prin urmare, nu ar trebui să fim surprinși de atitudinea oarecum critică a SUA față de ONU. Recent am văzut că a crescut nivelul criticismului, eh, criticilor, îmi cer scuze. Se pun sub semnul întrebării elementele fundamentale ale ordinii multilaterale de către guvernul american actual. Și este un element din dezbaterea pe care am menționat-o la început. Despre ce ar trebui să fie vorba în multilateralism, cum să-l abordăm. Dezbaterea este destul de aprinsă, ca să spunem așa mai diplomatică, foarte aprinsă cu SUA. Este o dezbatere în continuă desfășurare. Există iarăși aceste elemente bugetare, financiare. Secretarul general este îngrijorat de aceste aspecte. Datorită faptului că SUA a hotărât să nu plătească 28% pentru forțele de menținere a păcii, practic ei nu vor să plătească mai mult de 25%. Deci în fiecare an, 3% din contribuția americană nu mai vine în um, conturile ONU. Și arieratele cresc. Din cauza rigidității, rigidității sistemului bugetar ONU, secretarul general nu poate muta banii de la misiune la alta, nu poate muta banii de la un capitol la altul. Există o rigiditate foarte mare în sistem care previne găsirea unei soluții interne. Prin urmare, există, există din ce în ce mai multe arierate. Iar de uneori, acest lucru are un impact groaznic, mai ales asupra țărilor care contribuie cu trupe. Uneori acești soldați sunt uciși, cum s-a întâmplat acum câteva zile în Mali, dar uneori ONU nu poate să plătească eforturile de menținere a păcii. Este o situație foarte dificilă. Colegul meu din India a spus că unele dintre aceste țări au niște datorii foarte mari din partea ONU, extrem de mari. Deci arieratele sunt foarte mari și problemele sunt foarte grave. Ce vreau să spun este că țările noastre plătesc ceea ce ar trebui să plătească la timp, conform regulilor. Și spun asta doar în caz că. Dar am constatat că sunt și alte țări care poate că nu plătesc cât ar trebui să plătească Trebuie să avem o discuție pe această temă, deja colaborăm cu secretarul general. Iată, deci, încă un aspect al relației cu SUA. Locuim în aceeași clădire, eu și noul ambasador al UE uh, în SUA. Sper să-i urez bun venit vecinului meu cât de curând și, bineînțeles, vom dori să dialogăm cu SUA, vom fi deschiși dialogului. Avem foarte multe lucruri în comun cu SUA. Sunt domenii, sunt capitole pe care putem lucra cu guvernul american actual în așa fel încât să ne maximizăm, maximizăm impactul. Acum, în ceea ce privește schimbările climatice, domnule Scholz, dacă e să revin la prioritățile secretarului general, aceasta este una dintre ele. Practic spunem că schimbările climatice se desfășoară mult mai repede decât putem lua noi măsuri să le contracarăm. Există un summit în uh, septembrie, noi uh, îl sprijinim pe deplin, dorim să dăm un nou avânt uh, chestiunilor care țin de schimbările climatice. La Katowice s-au obținut anumite lucruri, dar insuficient. Vom continua să fim un lider noi în Uniunea Europeană în domeniul schimbărilor climatice. Încă o chestiune care a apărut săptămâna trecută, am avut o dezbatere la Consiliul de Securitate. Când am sosit la New York, eu, mai multe țări din Consiliul de Securitate, pur și simplu refuzau să discute despre schimbările de securitate în acel for. Pur și simplu au spus că nu este chestiune de securitate, nu ar trebui să vorbim noi despre așa ceva în Consiliul de Securitate. Dar iată că ne-am reușit să uh, Punem acest subiect pe ordinea de zi aparte, aproape în mod uh, regulat, datorită asistenței celorlaltor aliați, pentru că este întrebare o chestiune de securitate, știți foarte bine. Dacă schimbările climatice decurgă așa cum decurg în prezent, va fi un impact asupra securității. Oamenii vor migra în masă din cauza schimbărilor climatice. Milioane de oameni vor fi afectați. Iar acest lucru reprezintă o situație potențial extrem de dificilă, de gravă periculoasă din punct de vedere al securității. Și este foarte bine că se dezbate această chestiune la Consiliul de Securitate și că această temă de, se bucură de sprijinul uh, secretarului general. Relația cu Rusia și domnul Cucan a plecat. Dar după cum spun francezii, Rusia este un partener de neevitat, pentru că Rusia este un membru permanent din Consiliul de Securitate, investesc foarte mult uh, în uh, ONU au diplomați care lucrează foarte mult acolo și ne colaborăm cu ei în mod uh, regulat, dar de cele mai multe ori vreau să spun că ne aflăm în tabere diferite. Din diverse motive. În anumite domenii putem lucra alături de ei și ori de câte ori putem face acest lucru, suntem absolut pregătiți să cooperăm cu prietenii noștri ruși. Dar acest lucru nu s-a întâmplat foarte des în uh, trecutul recent, uh, trebuie să mărturisesc. În ceea ce privește drepturile omului, Ana Gomez a pus o întrebare foarte pertinentă. Drepturile omului sunt unul dintre pilonii pe care se fundamentează ONU. Noi suntem foarte dedicați acestui concept. Michel Bachelet este noul înalt comisar pe această temă. Nu trebuie să o mai laud eu pentru um, practicile și convingerile sale. Credem că postul este în mâini foarte bune. Secretarul general acordă foarte multă importanță acestui post și la fel și noi. Doamna Bașle trebuie să se adapteze acestui dosar, poate că are niște acțiuni diferite de ale înaltului comisar anterior. În ceea ce privește Nicaragua, au fost anumite încercări de a discuta evenimentele acestea în Consiliul de Securitate, dar nu s-a reușit până în prezent. Situația este îngrijorătoare, după cum știm cu toții, și din punctul de vedere al drepturilor omului. Sunt sigur că doamna Bașle și secretarul general vor acorda acestui subiect importanța cuvenită și noi îl urmărim foarte îndeaproape noi din partea Uniunii Europene. Și ultima întrebare din partea președintului, o întrebare foarte importantă. La Consiliul de Securitate am discutat de mai multe ori chestiunea aceasta. Nu am văzut că se înregistrează progrese majore pe climat la Consiliul de Securitate, dar noi, Uniunea Europeană, continuăm să muncim alături de Serbia și Kosovo. Doamna Mogherini joacă un rol esențial în facilitarea dialogului și noi la New York sperăm că vom culege roadele acestui dialog în așa fel încât să putem merge înainte cu mai mult, mai mult optimism. Am să închei aici, mulțumindu-vă încă o dată pentru ospitalitate, mulțumindu-vă încă o dată pentru angajamentul dumneavoastră. Este ultima oară când sunt aici în calitate de ambasador la ONU. Sper ca pe viitor să mai am oportunitatea de a mă întâlni cu dumneavoastră. Vă urez toate cele bune în campania electorală, celor care încă mai candidează și Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați eurodeputați, pentru colaborarea excelentă atât la New York cât și la Washington în ultimii opt ani. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, stimați colegi. Mai sunt întrebări sau comentarii din partea dumneavoastră? Se pare că nu. Joao, îți mulțumesc încă o dată că ai venit la comisia noastră AFET. Mult succes, toate cele bune! Acum trebuie să așteptăm șapte minute, după care va fi alături de noi domnul Jose Valencia. Domnul Hauregi, vă invit să luați locul la prezidiu. So. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, aș dori să continuăm întâlnirea Comisiei noastre de afaceri externe. Trecem la punctul numărul 6. Îmi face mare plăcere să-i urez bun venit domnului José Valencia, ministru de afaceri externe din Ecuador care ocupă acest post din iunie 2018. Bună seara și bine ați venit! Bine ați venit la întâlnirea Comisiei AFET. Aș dori să fac câteva comentarii scurte înainte să vă dau cuvântul, după care vom putea avea un schimb de opinii. Înțeleg că vizita dumneavoastră este o demonstrație a hotărârii guvernului ecuadorian actual de a se deschide pe scena mondială și de a uh, se angaja în dialoguri cu comunitatea internațională pe chestiuni esențiale, regionale și globale. Uniunea Europeană valorează foarte mult Ecuadorul ca un partener important într-o zonă din ce în ce mai instabilă. Știm că Ecuadorul este una dintre țările cele mai afectate de criza refugiaților din Venezuela. Țara dumneavoastră a dat dovadă de ospitalitate ex- extraordinară, în ciuda faptului că se confruntă cu niște, confrunt, cu niște provocări extrem de mari legate de volumul foarte mare de refugiați care vin din Venezuela. Criza din Venezuela se pare că devine din ce în ce mai rea, mai ales având în vedere faptul că președintele Maduro tocmai a fost confirmat pentru încă șase ani. Sper că nu vom discuta doar despre Venezuela, ci și despre Columbia, deoarece țara dumneavoastră a, jucat, a jucat un rol important în negocierile de pace dintre guvernul colombian și gherila FARC, negocieri care au fost duse la bun sfârșit în 2016. După cum știți, Parlamentul European și Uniunea Europeană, în întregimea sa, sprijină procesul de pace din Columbia, un proces de pace transpartinic. Ne interesează perspectiva dumneavoastră cu privire la prognozele privind procesul acesta de pace, dar înainte să vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule ministru, aș dori să dau cuvântul președintelui delegației Eurolat, colegul meu, Ramon Jauregui Atondo, care va face o scurtă introducere. Chairman, Creo, señoras y señores, que tenemos una oportunidad extraordinaria. Doamnelor și domnilor, credem că avem o oportunitate extraordinară. O voi adăuga la prezentarea domnului președinte, foarte oportună și adecvată, că sunt câteva lucruri care trebuie spuse. E foarte bine că avem uh, această oportunitate de a discuta. Ecuadorul este un stat foarte important în regiune după cum spunea domnul McAllister, când vorbea despre cele două state vecine, Columbia și Venezuela, dar de asemenea cred că este important ca domnul ministru să ne expună schimbările politice care au loc în statul său, orientarea pe care o are președinția Moreno în politica regională și a statului uh, Ecuador mă alătur uh, președintelui uh, Comisiei AFET, bun venit și așteptăm cu nerăbdare să ascultăm discursul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule McAllister, pentru uh, cuvintele dumneavoastră, domnule Haureghi, de asemenea Eu, îmi face mare plăcere să fiu primit de dumneavoastră, doamnelor și domnilor eurodeputați, pentru a schimba uh, opinii între legătura, în legătură cu legătura Ecuadorului cu Uniunea Europeană. După cum a spus domnul Haureghi și domnul McAllister, putem să discutăm teme pe care le avem în comun și cu statele vecine din punct de vedere istoric și cultural și regional. Ecuadorul ține foarte mult la relația cu Europa. Pe lângă legăturile istorice, culturale și sociale, avem acum obiective și interese comune interese comune în relațiile noastre bilaterale. În acest sens, vreau să menționez importanța pe care o acordăm dialogului interregional la reuniunile CELAC Uniunea Europeană. Ne deschid un spațiu pentru a avea un schimb de opinii în legătură cu teme cum ar fi schimbarea climatică, încheierea agendei 2030 și dezvoltarea durabilă, precum și uh, drogurile, dezvoltarea, politicile de gen. În acest sens, Ecuadorul dă o mare importanță dialogului în cadrul Eurolat, care uh, sublinează întâlnirile între eurodeputați cu omologilor din America Latină pentru a uh, avea o înțelegere reciprocă a realităților noastre regionale în mod constructiv și pozitiv. Doamnelor și domnilor, de când președintele Leni Moreno a devenit președinte în mai 2017, legăturile de cooperare și dialog cu Uniunea Europeană au devenit din ce în ce mai intense. președintele Ecuadorului a putut să uh, eu, în calitate de ministru, am putut să susțin aceste relații. Statele Uniunii au apreciat noul climat social și politic din Ecuador de când uh, președintele Moreno și-a asumat uh, acest post. Angajamentul Ecuadorului de a promova dialogul și de a renunța la uh, practicile de confruntare, uh, de a introduce toleranța în practică și de a promova respectarea drepturilor omului, în special în acele domenii critice în care se reprimau protestele sociale și libertatea de comunicare. Această schimbare face parte din uh, noua strategie a statului nostru recunoscută de statele și instanțele internaționale. Vizitele recente ale ONU și ale organizațiilor statelor latinoamericane care au uh, pus accentul pe respectarea libertăților în Ecuador. Președintele Moreno a confir- confirmat uh, spusele cu fapta Uh, angajamentul către dezvoltarea durabilă și bunăstarea tuturor cetățenilor, în special a celor mai vulnerabili. Planul de dezvoltare va fi uh, în conformitate cu obiectivele noastre de dezvoltare 2030, de protecție socială, inclusiv uh, date fiind dificultățile bugetare cu care uh, ne confruntăm acum datorită datoriei externe contractate în regimul trecut și scăderea exporturilor. Veniturile din uh, exporturile de petrol uh, reprezintă o pondere importantă. Vă mulțumesc pentru importanța pe care a dat-o Parlamentul European și Uniunea Europeană în relațiilor cu Ecuadorul. Uh, noi am susținut cetățenii uh, din Venezuela. Se estimează că peste 3 milioane de uh, cetățeni venezueleni și-au abandonat țara în urma crizei economice noi am primit peste 250 de mii de migranți în Venezuela. Acești migranți eh, se bucură de vize de ședere legale și de asemenea eh, ne gândim la eh, documente suplimentare pentru a putea să le oferim căi de ședere și de a-și câștiga traiul. Uh, în spiritul uh, unei solidarități autentice. În acest uh, întreg proces regional de a primi acest flux migratoriu din Venezuela, beneficiem de susținerea Uniunii Europene și de a Parlamentului European. Este, este vorba de uh, urgențe umanitare uh, și un, un fenomen de migrație intraregională. Și uh, regretăm faptul că uh, anumite organizații au părăsit Peru. De asemenea, uh, poate că uh, veți putea să vizitați și statul nostru Ecuador pentru a evalua situația. Există provocări pe care le reprezintă via diaspora din Venezuela și ă, țara mea întotdeauna s-a arătat solidară cu ce, ce se întâmplă în Venezuela. Doamnelor și domnilor europarlamentari, pe plan economic avem ă, multe ă, aspecte pe care le putem saluta. Ecuadorul a găzduit a cincea reuniune a convorbirilor comerciale între Uniunea Europeană, Columbia, Ecuador și Peru, acum câteva săptămâni. Un lucru foarte important a fost înființarea Comitetului Executiv pentru Dezvoltarea Durabilă, care prevede participarea societății civile și în evaluarea acordului comercial cu Uniunea. Acest lucru va duce la aprofundarea relațiilor între statele latinoamericane care fac parte din acest instrument. În legătură cu un acest acord multipartit de la alăturarea Ecuadorului, exporturile au crescut cu 10,8% și exporturile europene către Ecuador au crescut cu 36% însă balanța comercială este în continuare favorabilă Ecuadorului și avem încredere în faptul că aplicarea acordului va contribui la adâncirea relațiilor între Ecuador și Uniunea Europeană și că vom reuși astfel să depășim cele câteva obstacole care încă mai persistă. Țara mea vede, vede cu optimism discuțiile care au fost inițiate cu o serie de state din regiune, acorduri bilaterale de promovare a investițiilor, cu toate că temele sunt bilaterale, relațiile Ecuadorului cu diverse state și că fiecare caz este diferit, Acordurile de promovare a investițiilor, care vor putea fi încheiate în viitorul apropiat, uh, ace- vor susține investițiile uh, susținute de președintele Moreno uh, pentru a asigura stabilitatea monetară a statului nostru și locurile de muncă din Ecuador. Domnilor și domnilor eurodeputați, profit de această uh, ocazie să afirm aspirația Ecuadorului uh, să uh, se acorde uh, participarea noastră la vizele Schengen de scurtă durată. După cum știți, Ecuadorul are multe legături cu Europa, culturale, economice, de cooperare – unele au fost menționate în această după masă. Sunt foarte mulți cetățeni europeni care ne vizitează și mulți cetățeni din Ecuador și-ar dori, și dori o viză Schengen pentru șederile de scultă durată. Această extinderea statutului pentru ecuadorieni uh, ar fi uh, primită cu ochi foarte buni în Ecuador. Încă o dată vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei în acest sens. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Your Excellency. Excelență, vă mulțumesc pentru declarația introductivă despre, pentru prezentarea situației din țara dumneavoastră, din America de Sud și pentru faptul că ne-ați spus ce se întâmplă cu relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene. Avem un pic de timp pentru un schimb de opinii, deci, dragi colegi, dacă vă interesează să interveniți, vă rog frumos să ridicați mâna ca să vă trecem numele. Primul vorbitor, domnul Salafranca. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE salut prezența dumneavoastră printre noi și vă felicit pentru schimbările politice pozitive, pentru eh, curajul acțiunilor dumneavoastră în eh, acest conflict și în cazul refugiaților. De asemenea, aș dori să recunoaștem progresele uh, și punele rezultate care au fost obținute dată, datorită includerii uh, Ecuadorului în acordul multipartit. Și pe noi ne preocupă investițiile europene în statul dumneavoastră. Aș dori să vă întreb, pentru că este o temă pe care o vom aborda în plenul Parlamentului în această săptămână, legătură cu situația Uh, Venezuelei în legătură cu recunoașterea ca, <coughs> ca președinte interimar al președintelui adunării naționale și uh, să ne spuneți în legătură cu anumite acte de xenofobie și respingere în anumite state care ajută poporul din Venezuela în această criză. Cum vedeți starea relațiilor între Uniunea Europeană și America Latină. Cum se schimbă lucrurile în contextul schimbărilor din regiune și în contextul schimbărilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim domnului Salafranca de la SND, doamna Ana Gomes. Su eh, vinda este Eh, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră la această comisie. După cum a spus uh, colegul meu, și pe noi ne preocupă aprofundarea relațiilor între Uniunea Europeană și Ecuador și aș dori să vă întreb în legătură cu părerea dumneavoastră legată de situația din acest moment uh, în legătură cu Venezuela, implicațiile crizei interne din Venezuela pentru regiune, pentru Ecuador, după cum uh, ați menționat numărul de refugiați din Venezuela pe care îl primește Ecuadorul. În momentul actual, cum credeți că se va mm, dez- finaliza situația, dat, dată fiind presiunea din regiune, dar și internațională a Uniunii Europene, pentru ca Maduro să accepte uh, alegeri uh, sub, cu criterii de transparență, de transparență care ar implica un rol pentru ONU și uh, ups, supraveghere internațională. Însă, de asemenea, faptul că există acum o altă dimensiune dată de prezența rusă care îl susține pe Maduro și chiar și prezența bombardierelor cu capacitate nucleară pe teritoriul Venezuelei. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din această situație? Altă întrebare. Hamon Haureghi, Ramon Haureghi, domnul Salafranca și eu tocmai ne-am întors din Nicaragua, un stat de asemenea apropiat de cel al dumneavoastră, care suferă foarte mult uh, din partea reprimărilor din partea doului Ortega Murillo și comunitatea internațională și nici măcar statelor, statele din uh, regiune nu se prea mobilizează pentru a susține poporul din Nicaragua pentru a solicita, pentru a solicita alegeri din nou libere și transparente și cu observatori internaționali. S-au întâmplat lucruri oribile în Nicaragua din aprilie am fost în închisori, am vizitat prizonierii, prizonierii politici, am uh, putut să facem acest lucru, însă această situație de reprimare continuă. Cum de nu uh, se acordă o atenție mai mare a, a ceea ce se întâmplă? După ce au fost expulzați eh, reprezentanții Comisiei pentru Drepturile Omului ONU și așa mai departe. Mulțumesc. Obrigado, Ana Gomes. Mulțumim, Ana Gomes. Pentru alte, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Știam exact um, cum stau lucrurile, dar dumneavoastră ne-ați prezentat în sinteză o agendă foarte modernă pentru țara dumneavoastră și noi lucrăm foarte mult pe acest acord comercial despre care vorbim, în așa fel încât să lucrăm și cu Ecuador, pe lângă Columbia și celelalte state. Toate aceste lucruri nu fac decât să consolideze dialogul cu Uniunea Europeană. Mă bucură faptul că în uh, prezentarea noastră ați vorbit și despre obiectivele 2030, mai ales de faptul că ați vorbit despre dezvoltarea sustenabilă. Așadar, vă urez multă baftă în acest domeniu. Noi suntem uh, dispuși să vă ajutăm uh, pe, acest, pe această cale pe care trebuie să mergem împreună. Colegii mei V-au pus diverse întrebări despre Venezuela și despre Nicaragua, care mă interesează și pe mine. Dar în ceea ce privește Venezuela, ați vorbit, s-a menționat influența posibilă a Rusiei, dar eu aș dori să vă întreb și următorul lucru. Care credeți că este rolul Chinei în acest uh, domeniu? care la ora actuală s-a exprimat în favoarea Venezuelei. Dar la ora actuală toate țările din America Latină au acorduri comerciale destul de importante cu China. Considerați că prin aceste acorduri se poate influența cumva situația? Credeți că Venezuela poate să fie influențată? Deci, relațiile comerciale din celălalt, cu celelalte țări pot avea un rol în așa fel încât China să își schimbe poziția față de Venezuela? Despre Rusia v-a vorbit deja, dar trebuie să nu, nu trebuie să uităm deci de China. Sunt două țări foarte importante care pot avea un impact major asupra viitorului Venezuelei. Ce credeți că mai putem face noi, Uniunea Europeană? S-a vorbit uh, din aur de vize și în acest parlament se vorbește foarte mult despre vize pentru cetățenii ecuadorini. Dar ce considerați dumneavoastră că nu funcționează bine? bine? De exemplu, în acordul comercial Ați identificat cumva anumite probleme pe care considerați că am putea să le rezolvăm imediat, în așa fel încât să ameliorăm situația? Și în ceea ce privește firmele din uh, Uniunea Europeană și în Ecuador, credeți că acestea sunt suficient de uh, conștiente de acest acord și de avantajele pe care îl poate reprezenta el pentru ele? Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că tratați cu atâta omenie uh, victimele crizei umanitare, refugiații din Venezuela. Vă mulțumesc! Thank you, Ms. Bilbao. And, uh... Mulțumim, doamnă Bilbao. Ultimul vorbitor, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, spune vorbitorul, că ați venit la Bruxelles și că profitați de ocazie pentru a discuta cu Comisia noastră pentru afaceri externe. Încă o dată, mulțumesc că ați venit la acest schimb de opinii cu Comisia AFET. Mulțumim pentru faptul că purtați această discuție în asociere cu delegația PE de la adunarea parlamentară euro-latinoamericană. Discutăm și despre acordul cu Ecuador, Peru și Columbia. A fost foarte important acest proces, unul îndelungat al negocierilor este foarte bine că Ecuadorul a luat-o pe calea durabilității. E vorba de o dezvoltare economică, poate chiar autonomă. Și iată că din acest acord de asociere au rezultat uh, câteva puncte importante în bilateral, au putut fi convenite, tocmai cu această abordare a Ecuadorului. E mijlocit această abordare pentru viitor, ceea ce este foarte important. Discutăm despre plurilateralism, multilateralism, despre această abordare la nivel uh, al relațiilor comerciale ale UE. Toate aceste lucruri joacă un rol important. Știm că Bolivia nu este încă parte a acestui acord regional comercial, dar un acord comercial trebuie să contribuie la bunăstarea, beneficiul cetățenilor. E vorba de dezvoltarea economică, și cred că Ecuadorul este un exemplu. Se face o diversificare, ceea ce este absolut necesar. Și această diversificare a putut fi, iată, implementată. Discutăm despre dependența de petrol. Zeci de ani nu a putut fi depășită. Și aceasta este și cauza pentru situația complicată politică și economic în această țară. Întrebarea mea către dumneavoastră este cum evaluați posibilitățile pe continentul latin-american? Putem să ne uităm și înspre Brazilia, tocmai ce am urmărit uh, surparea uh, barajului în Brazilia și cu ce efecte. Trebuie să fim pregătiți pentru viitor. Președintele Bolsonaro a anunțat că vrea să radă pădurea amazoneană, să o taie pe mai departe, în interesul silviculturii și în interesul agriculturii. Ceea ce însă, iată, pune în pericol unul dintre plămânii verzi ai planetei. Pentru Uniunea Europeană este foarte important felul în care își dezvoltă politica comercială, cum se face dezvoltarea economică și cum se susține diversificarea la fața locului. Noi vrem să o însoțim, pentru că toate aceste lucruri vor avea efecte directe și pentru noi. Într-un fel, ceea ce uh, a început cu Ecuadorul, cu proiectul Yasuni ITT, nu este așa departe de noi. Eu cred că ar trebui să învățăm și am putea învăța de la Ecuador. Permiteți-mi ca din partea grupului nostru să transmit că susținem faptul că se introduc vizele Schengen pentru Ecuador N-ar trebui însă să aplicăm dubla măsură. N-ar trebui să facem o solicitare directă pe lângă SAE, în așa fel încât să nu se aplice o dublă măsură la Consiliu. Peru și Columbia se bucură de acest regim de vize, de ce să nu o facă și Ecuadorul? Și în încheiere spun că, da, suntem solidari cu dumneavoastră, căci dumneavoastră de ani de zile primiți refugiați din Columbia. Procesul de pace din Columbia nu este garantat. Și și dacă un refugiat din Venezuela ajunge la Colu- în Columbia, e important să fie însoțit dialogul de pace. Deocamdată, sub noul președinte columbian, nu e un lucru de la sine înțeles. Trebuie să fie întreprinse eforturi împreună pentru pace, să vedem cum reușim noi să substituim producția de uh, planta din care se obține cocaina. Și ne punem întrebarea și cum putem noi să contribuim la transformările necesare în agricultură. Să ne aducem și astfel contribuția pentru stabilitatea și siguranța dumneavoastră în țara dumneavoastră. Să știți că noi vom fi constructivi, vom fi alături de dumneavoastră și astfel vă vom ajuta. Bun, nu mai sunt alte intervenții. Prin urmare, dau încă o dată cuvântul doamnei Mariane Van Stein, care este șefa delegației UE în Ecuador. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să mă aflu aici. Domnule ministru, ne bucurăm că sunteți la Bruxelles, la Parlamentul European. Nu voi adresa întrebări și nu voi răspunde la întrebări. Mă gândesc că veți face dumneavoastră asta într-un minut, dar atrag atenția asupra unui lucru membrilor Parlamentului European. Doi ani și jumătate am fost uh, în Ecuador și Ecuador s-a schimbat. N-am să trec în revistă toate schimbările la care am asistat, sunt prea multe, dar atrag atenția asupra una dintre schimbările pe care o consider a fi cea mai importantă. E vorba de deschidere, de dialog, de libertatea de expresie. Ceea ce este relativ nou în această țară. Când ajunsesem acolo, simțisem cum oamenii se tem să își exprime gândurile, le era teamă de sancțiuni, era o lege a comunicațiilor, care făcea ca presa să lucreze foarte greu <laughs> într-o atmosferă deschisă, dar toate acestea s-au schimbat. Și asta, desigur, este pe placul Uniunii Europene, căci libertatea de exprimare este unul dintre drepturile fundamentale înscrise în tratat. Această deschidere, după mine, este cea care a schimbat peisajul în întreaga țară. Vedem asta și în relațiile externe ale Ecuadorului. N-am acum timp să aprofundez problema relațiilor cu țările învecinate, cu China sau cu SUA. Doresc însă să spun că în ultimele 18-20 de luni, de când președintele Moreno e la putere, s-au făcut pași importanți. Uitați-vă la acordul comercial un succes. Nu ne așteptam ca după doar un an de zile fluxurile comerciale să crească cu 20%. Este, al, în al doilea an a fost o creștere mai modestă, dar în orice caz, noi implementăm acest acord profitând de toate oportunitățile pe care le oferă. Este pozitiv în Ecuador. În al doilea rând, cooperarea. În urmă cu doi ani, capacitatea de absorpție era redusă. Programul uh, bilateral pe care îl avem și mulțumită dumneavoastră, Parlamentul European, a putut fi extins până în 2020. Și în ultimul an am fost în măsură să lucrăm cot la cot cu guvernul ecuadorian, în special cu Ministerul pentru Afaceri Externe și în urmă cu două luni am reușit să obținem acordul celor 28 de state membre pentru 75% din portofoliul bilateral. Vom oferi asistență, cum știm noi mai bine, pentru a reactiva acele programe care fuseseră afectate de cutremurul devastator din 2016. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vom face tot posibilul pentru a ajuta această țară să depășească provocările de la frontiera nordică. Închei spunând că, la nivel multilateral, am asistat la o deschidere treptată în ceea ce privește alinierea pozițiilor Ecuadorului cu noi, cu noi și nu numai, și totul este pozitiv. Vedem că au trecut doar 18 luni perioadă în care am fost în măsură să ne consolidăm relațiile în toate aceste domenii. Cred că merita să spun asta în fața eurodeputaților. Sunt deosebit de recunoscătoare să fi putut participa la acest proces și că am putut asista la îmbunătățirea relațiilor dintre noi și Ecuador în ultimul an și jumătate. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Van Stein. Domnule ministru, o gamă largă de întrebări. Doresc să adresez și eu două scurte întrebări cu privire la două țări care nu sunt vecinul dumneavoastră imediat. Brazilia. Cum analizați situația politică din Brazilia la ora actuală? Cunoașteți probabil, mentalitatea braziliană sau mentalitatea acestei noi administrații. Spuneți-ne, vă rog, cum ar trebui să interacționăm noi, europenii, cu noul președinte brazilian? În al doilea rând, propria noastră țară îl recunoaște pe domnul Guado ca președinte interimar? Ce părere aveți? Ce ne recomandați nouă celor din Uniunea Europeană? Cum să abordăm această chestiune deosebit de delicată? Wonderful. Because of the translation. Sure. Hmm. Muchas gracias a los... Uh, mulțumesc mult membrilor Parlamentului, mulțumesc și domnului președinte McAllister pentru întrebările pe care mi le-a adresat. Aș dori să le abordez acordându-le cam același aceeași uh, cantitate de timp. Să începem așadar cu întrebarea domnului Ignacio Salafranca. Ecuadorul l-a recunoscut pe președintele Juan Guaido din Venezuela. Și a făcut acest lucru în baza obiecțiilor pe care le-a prezentat Ecuador în mai 2018 față de procesul electoral, în urma căruia domnul, domnul Maduro a ajuns președinte. Atunci Ecuador a deplâns mai multe elemente, a subliniat mai multe îndoieli care au fost uh, arătate de observatorii electorali. Era vorba de a se organiza un referendum pentru a valida sau invalida rezultatele electorale. Aceasta a fost o prima idee de noastră și cam așa am crezut noi. Astfel am crezut noi că se poate obține o validare a procesului democratic din Venezuela, în așa fel încât să se rezolve criza sau crizele, diversele crize cu care se confruntă acea țară pe plan economic, social și politic. Nu am primit, evident, niciun fel de răspuns din partea guvernului venezuelan la această propunere noastră. Însă, pe 10 ianuarie, când domnul Maduro a dorit să își uh, asume președinția, dar nu a dorit să participe la ceremonie și a uh, preferat să preia președinția cu alte ocazie, evident, noi atunci noi am înțeles că există probleme de, de această natură cu transparența în Venezuela. Bineînțeles, noi nu dorim să ne amestecăm în problemele interne ale acestui stat. Ecuador consideră că acțiunile internaționale pentru a promova și proteja drepturile omului nu uh, sunt același lucru cu ideea de a interveni în treburile altui stat. Sunt două lucruri diferite. Noi am semnat în 1980 acordul de la Rio Bamba, în conform care mai multe țări din America Latină, inclusiv Ecuador și Venezuela, sunt de acord că acțiunile în favoarea drepturilor omului nu echivalează unor intervenții în treburile interne ale anumitor state. Noi, toate aceste țări, facem parte din acest cadru legal, tratatul pe care l-am menționat, prin care dorim să apărăm drepturile omului în continentul american. În ceea ce privește xenofobia din mai multe țări, xenofobia față de diaspora venezuelană și uh, refugiații din Venezuela. Sunt de acord cu dumneavoastră, au fost câteva astfel de situații, dar cred că sunt evenimente izolate. Din fericire, sunt evenimente izolate, sunt excepții de la regula generală prin care noi primim foarte mulți refugiați venezueleni, le oferim um, mijloacele adecvate în așa fel încât să se instaleze în țara gazdă. Ei se confruntă de asemenea și cu foarte multe uh, provocări economice și bugetare, deși Ecuadorul se confruntă cu foarte multe uh, probleme economice și bugetare din cauza acestor refugiați, dar noi combatem uh, foarte strict uh, discriminarea și xenofobia în acest domeniu. Noi dorim să continuăm să lucrăm în așa fel încât imigranții venezuelani să aibă garanțiile necesare. Sunt mii de copii venezueleni care studiază în școlile ecuadoriene, mii dintre acești, acești copii au fost uh, vaccinați de către servicii sanitare ecuadoriene, mulți venezueleni s-au integrat, 100 de mii au deja vize permanente, pot trăi în Ecuador și pot să-și desfășoare activitățile fără niciun fel de problemă. 40% din populația totală de imigranți, deci, au vize permanente și noi sperăm să putem continua acest proces de normalizare și regularizare a statutului legal al migranților, în așa fel încât să ne uh, îndeplinim obligațiile umanitare față de ei. În ceea ce privește întrebările doamnei Gomez vis-a-vis de situația din Venezuela, În ceea ce privește prognozele pentru viitor, este foarte dificil să facem o astfel de prognoză, după cum știm foarte bine. Uh, în Ecuador, noi considerăm că pentru problema venezuelană e nevoie de o soluție democratică, o soluție care să includă toți actorii din Venezuela și înăuntru țării și din afara țării, fără niciun fel de excludere. E nevoie de o soluție care să se desfășoare în atmosfera respectului drepturilor omului. Dacă nu se respectă drepturile omului, va fi imposibil să se ajungă la un proces electoral transparent. Și, nu în ultimul rând, bineînțeles, uh, E nevoie de alegeri desfășurate în bună credință, cu observatori internaționali care să ofere garanțiile necesare. Astfel, cred că se poate restructura în mod democratic statul venezuelan. Noi dorim ca Uniunea Europeană să sprijine acest deziderat. Președintele interimar Juan Guaido probabil că își va face din acest obiectiv principalul său um, obiectiv politic, în așa fel încât să obțină stabilitate în Venezuela, în așa fel încât în cele din urmă să poată începe recuperarea sistemului economic. Recuperarea aceasta nu trebuie să fie o simplă posibilitate, ci un fapt. În ceea ce privește posibilul rol jucat de Rusia și de China în zona, ca să mă refer la întrebările adresate și de colega de doamna Bilbao, mm, care este părerea noastră? Acțiunile celelalte țări nu poate fi benefică decât în măsura în care ajută la găsirea unei soluții. Decât în măsura în care ajută ca uh, guvernul Venezuelei și statul venezuelan și opoziția venezuelană, toți acești actori, deci intern, extern, să poată să ajungă la un acord. Numai astfel se poate ajunge la o soluție rapidă. De aceea noi considerăm că acțiunile constructive ale comunității internaționale sunt esențiale pentru a sprijini dialogul național în Venezuela. în America Latină a fost un lucru foarte pozitiv în trecut să existe un facilitator din comunitatea internațională. În anii 80, în anii 90 s-a constatat că grupurile internaționale au fost foarte importante pentru a uh, ușura situația în Guatemala, Salvador sau în Nicaragua. De ce? Nu și în Venezuela. Așa ar trebui să se întâmple. De aceea noi salutăm inițiativa și ideea Uniunii Europene de a structura acest grup, grup de contact cu țările care, poate, care ar putea să facă ceva dacă e nevoie de sprijinul acestor țări la un moment dat sau altul. Și dacă Ecuadorul uh, poate să ajute, o, o va face. În acest grup de națiuni, în această comunitate internațională, în măsura în care este necesar. Și Nicaragua reprezintă o îngrijorare pentru Ecuador încă din momentul în care au apărut, uh, în momentul în care au fost reprimate primele manifestații de, de către forțele președintelor Ortega. Mai mult de 40 de oameni au murit, sute, dacă nu mii de persoane rănite și deținute. S-a utilizat în mod clar excesiv forța și s-au încălcat drepturile omului. Noi credem că dialogul internațional în Nicaragua este esențial, este singura cale de ieșire din acest impas. E nevoie de o soluție democratică, să nu uităm că există paralele cu Venezuela. E nevoie de acest dialog național negociat și propun și soluția fi, soluția la care se ajunge trebuie să reprezinte dorințele tuturor cetățenilor din Nicaragua și să, să respecte în același timp drepturile omului. Nicaragua lucrează îndeaproape cu țările din zonă, face parte din grupul de lucru din Consiliul Permanent al Organizației. Ecuadorul lucrează îndeaproape cu țările acestea. Noi facem parte din uh, Organizația Statelor Americane. Comisia Interamericană și grupurile sale de lucru s-au concentrat și ele pe Nicaragua. Noi sperăm să se ajungă cât mai rapid la o soluție și să aibă câștig de cauză spiritul democratic. În ceea ce privește spusele doamnei Bilbao, Dar m-am referit deja la Venezuela și Nicaragua, influența pe care o poate exercita comunitatea internațională, celelalte țări, uh, în ceea ce privește Uniunea Europeană, noi considerăm că ea poate reprezenta un factor pentru ieșirea din impasul uh, democrației venezuelene. Vreau să subliniez un lucru în acest context. Ecuador crede că în momentul în care apare un conflict atât de complex precum cel din, precum cel din Venezuela, el nu poate fi rezolvat decât prin dialog. Dialog în anumite condiții și cu anumite obiective foarte precise. Un dialog care să nu înseamnă, care să nu însemne că se trage de timp sau se dorește o soluție nedemocratică. Acesta nu ar mai fi un dialog, ar fi o pierdere de vreme. E nevoie de bună credință a ambelor părți. Ambele părți trebuie să dorească să ajungă la o soluție globală care să țină seama de dorințele tuturor venezuelenilor, și care să rezolve diversele probleme cu care se confruntă țara. Cred că țările din America Latina au transmis un mesaj foarte clar. Multe dintre ele l-au, recunoș- l-au recunoscut pe Juan Guaido ca președinte interimar. Toate țările acestea au spus foarte clar că acesta ar trebui să fie de domnul Guaido cât de repede e posibil, trebuie să, să organizeze alegeri transparente, clare, participative cu observă, observatori internaționali care să permită o ieșire din impas. Acesta este un mesaj foarte clar dat de țările din regiune și eu cred că trebuie să ținem seama în mod adecvat de această mm, luare de poziție. Acum să trecem un pic la Uniunea Europeană și relația sa cu Ecuadorul. Noi vedem cu ochi buni, după cum spunea și uh, doamna ambasador Alinauri, noi vedem cu ochi buni acordul cu Uniunea Europeană. Noi nu considerăm că este doar un acord comercial, după cum a spus domnul Scholz. Nu este doar un acord comercial. El face parte din diversele înțelegeri între Uniunea Europeană și țara mea, între Ecuador și țările Uniunii Europene, prin intermediul Uniunii Europene, prin care dorim să structurăm mai multe aspecte care au relații, în, relații de exemplu, dezvoltarea durabilă are o legătură cu uh, relații comerciale, cu uh, ocuparea forței de muncă, sunt uh, legături cu alte elemente, de exemplu cu protecția mediului înconjurător. În fine, așa percepe guvernul Ecuadorului relațiile cu Uniunea Europeană și acordul multipartit, în uh, speță acordul cu Ecuadorul. Ecuador, Peru și Colombia, toate aceste țări pot să lucreze alături de Uniunea Europeană în așa fel încât acest acord multi, mult, um, multilateral, comercial, să poată fi consolidat în întregimea sa. În ceea ce ne privește, suntem absolut hotărâți ca așa să se desfășoare lucrurile, să venim cu idei, cu propuneri pentru a îmbunătăți desfășurarea acestui uh, acord. Ne bucură faptul că în decembrie anul trecut am avut o, o întâlnire a Consiliului prin care am hotărât că putem să col- colaborăm și cu societatea civilă ca să putem pune în practică mai bine rezultatele acestui acord uh, multilateral. Este un exemplu uh, al participării democratice. Și Ecuador este perfect de acord. Acum am să mă refer la câteva întrebări ale domnului Scholz. Le-am atins deja întreagăt în uh, intervenția mea anterioară, dar da, Ecuadorul nu poate fi decât deschis față de procesul de uh, deschidere de acorduri uh, comerciale Trebuie să ținem seama, bineînțeles, și de poziția suverană a Boliviei. Avem și noi legături foarte mari cu Bolivia, o istorie comună și acum facem parte cu ambele state din comunitatea andină. Dezvoltarea care este bună pentru Ecuador poate fi bună și pentru Bolivia dacă este de acord și Bolivia. Ecuadorul îi primește cu brațele deschise. Cum să facem ca să depășim dependența de petrol? Este marea noastră dilemă ca țară. Știți deja care este blestemul petrolului. E vorba de a depinde de un singur produs foarte important pentru exporturi care practic restrânge dezvoltarea celorlalte activități economice pentru Ecuador, pentru guvernul nostru, prin intermediul planurilor sale economice, se dorește diversificarea uh, producției în Ecuador și diversificarea coșului energetic, în așa fel încât să se reducă dependența față de industria petrolieră. Ecuadorul încă mai are cale lungă de bătut. Am făcut ceva pași, dar mai avem încă multe lucruri de făcut în această direcție. Pentru o țară ca a mea, Ideea de a depinde doar câteva produse foarte uh, puține pentru export, o 10 la număr aproximativ, 10 cel puțin cele principale, deci dependența de un număr atât de mic de produse pentru exporturi ne expune unor riscuri economice și noi sperăm să putem depăși această, acest impas. Acordul multilateral este o oportunitate care ne ajută și vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-ați acordat dumneavoastră personal Ecuadorul, în așa fel încât acest acord să devină realitate și mai ales pentru faptul că ați uh, construit legătura între relația anterioară a Uniunii Europene cu Ecuadorul și relația actuală. Brazilia și mediul înconjurător, defrișările. Ecuadorul este o țară care acoperă, care cuprinde o bună parte din Amazonia, dar Brazilia ocupă, în Brazilia se află cea mai mare parte a Amazoniei. Noi dorim să colaborăm cu Brazilia. Și aici mă refer un pic la ce a spus domnul McAllister. Scopul este de a ajunge alături de cealaltă țări ca, pe, care, pe teritoriul cărora se regăsește Amazonia o soluție. O soluție prin care putem reorganiza tratatul privind cooperarea am, în zona Amazonului. Noi avem încredere că protecția mediului înconjurător, protecția acestui uh, ecosistem extrem de fragil, este esențială, pentru că aici se, regăsesc și, uh, se regăsește și populația noastră, sunt și populații indigene, populații care nu au, fost, nu au avut niciodată contact cu Uh, civilizația noastră. De aceea este esențial să găsim o soluție adecvată prin care să protejăm Amazonia. În mod clar, nu este o sarcină ușoară. Este o sarcină cu foarte mulți pași, cu foarte multe elemente complexe, foarte multe decizii pe care să le luăm, decizii dificile. Trebuie să găsim un echilibru între activitățile productive și utilizarea resurselor naturale pe de-o parte și protecția mediului natural pe de altă parte. De aceea sperăm că putem ajunge la soluții adecvate ca să ne atingem obiectivele de dezvoltare durabilă pentru Amazonia, care sunt uh, mai speciale și uh, mai importante tocmai pentru această zonă. Mai aveți doar două minute. Spre domnul președinte. Da, foarte rapid aș dori să spun câteva lucruri. Mulțumesc și doamnei Stein pentru prezentarea sa. Cred că a interpretat foarte bine care este interesul, interesul uh, relațiilor uh, Ecuadorului cu Uniunea Europeană. Dorim o relație productivă bazată pe înțelegerile uh, pe care le-am agreat cu Europa, ca să aibă de câștigat atât europenii cât și ecuadorienii. Și sperăm că construcția actuală, care se află pe o fundație foarte bună, va duce la beneficii de ambele părți. Domnule McAllister, foarte dificil să fac o recomandare cu privire la domnul Guaido. Nu știu ce vă, să vă spun să faceți. Opinia mea este că Ecuador, Uniunea Europeană și alte țări din America Latină au o comunitate de interese, o comunitate de valori, și anume aceea de a apăra drepturile omului. Trebuie să pornim de la acest numitor comun. Numai astfel putem să ajutăm actorii politici venezueleni de, uh, să găsească soluțiile adecvate. Mulțumesc foarte mult și cred că am depășit timpul de vorbire. Ministru Valencia. Domnule ministru Valencia, vă mulțumesc și în numele domnului Haureghi că ați venit la Comisia pentru Afaceri Externe. Gama largă de întrebări a arătat că interesul față de această parte a lumii este mare, față de ce se întâmplă în țara dumneavoastră de asemenea. În noua dumneavoastră politică de afaceri externe vă, dur- vă dorim mult succes. Avem cu siguranță interes comun. Mulțumesc încă o dată Mulțumesc și doamnei ambasador care v-a însoțit. Ședere plăcută la Bruxelles cu rezultate productive. Mulțumesc și mulțumesc încă o dată pentru invitație.